moment, chiar dacă la ora actuală riscul ca uh, cetățenii care au uh, reședința în UE și cei care sosesc din state afectate de această epidemie este mic. Mulțumesc! Înainte de a trece la următoarea dezbatere, aș dori să închei și am să vorbesc în franceză, spune președintele. Uh, lista în ceea ce privește procesul verbal, articolul 192 din regulamentul de procedură, punctul 3. Dacă procesul verbal este contestat, atunci Parlamentul va, se va pronunța cu privire la luarea în considerare a modificărilor solicitate. Niciun deputat nu poate să intervină mai mult de un minut pe acest subiect. Domnule Golniș, v-am întrebat ce amendament aveți de propus și vă respect chiar acum. Am uh, amânat decizia finală pentru că doream să garantez munca dumneavoastră și rolul deputaților. Și am controlat după aceea și eu aveam dreptate. Deci vă rog frumos, dacă aveți vreun amendament nu se pot propune amendamente politice pentru că nu este o dezbatere politică. Dacă sunt erori în text, puteți să propuneți amendamente. Altfel sunt obligați să resping amendamentele pentru că textul este foarte clar. Dacă este cazul, dacă este cazul, dacă sunt erori, vă rog să depuneți amendamente și dacă vor fi admisibile, le voi supune la, vot. la vot. Rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că organizați acest vot. Regulamentul este ambigu pentru că la alineatul 2 se vorbește despre aprobare. De fapt, s-ar fi putut spune că Parlamentul dezaprobă punctul 6. Dumneavoastră vreți să uh, utilizăm amendamentele și atunci vă propun următorul amendament care reprezintă o completare după primul alineat de la articolul 6 din procesul verbal. Iată care ar fi această completare reiau primul alineat, voturile sunt transmise video în același timp simultan cu Verhovna Rada, Parlamentul Ucrainean și Parlamentul European, care discută în același timp acordul de asociere UE-Ucraina și eu aș avea următorul amendament, să mai adăugăm o teză, și anume această procedură nereglementară și inopinată nu a făcut obiectul acordului deputaților europeni. Repet, această procedură nereglementară, inopinată, nu a făcut obiectul acordului deputaților europeni. Este un fapt ce nu poate fi negat după părerea mea, și completează procesul verbal în așa fel încât el să arate exact ce s-a întâmplat la această ședință. Vă mulțumesc! Domnule Golniș, vă respect ideile, ca întotdeauna îi respect pe toți deputații, însă, din păcate, amendamentul dumneavoastră este unul politic, este un comentariu la adresa celor întâmplate. Nu am avut o dezbatere pe acest subiect, așadar nu putem adăuga un astfel de comentariu. Nu accept acest amendament și textul procesului verbal se consideră aprobat. Ajunge, nu mai pot adăuga nimic. Continuăm acum cu ordinea de zi. Avem acum declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate cu privire la situația în Irak și Siria și uh, ofensiva ISIS. Și dăm cuvântul Consiliului. Grazie, signor Presidente.